Prin, prin uh, actele delegate, de fapt, discutăm cum anume să pune în uh, aplicare un uh, regulament. Deci este vorba de norme de aplicare. Drept urmare, nu pot fi decizii individuale și sunt menite să conțină elemente neesențiale care, cu toate acestea, modifică actul de bază pentru că prevăd, adaugă noi obligații. Deci nu se modifică spiritul legii, ci se precizează legea respectivă. Și tocmai așa trebuie înțelese și aceste două acte. To be too technical to be discussed. Toate dispozițiile care sunt considerate a fi prea tehnice pentru a fi precizate în actul de bază, vor fi incluse în urma unei decizii luate de instituțiile europene în aceste acte delegate la un nivel mai tehnic. Există o diferență între actele delegate și actele de punere în aplicare. Nu există o procedură de comitologie, deci statele membre nu trebuie să voteze aceste acte delegate, dar Comisia Europeană este obligată să treacă printr-un proces de consultare cu experți. Am avut, uh, am trecut prin acest uh, proces de consultare, ne-am întâlnit cu cinci grupuri de experți. Este vorba de experți din statele membre, din statele membre asociate statul, uh, spațiului Schengen și din partea și experți din partea Parlamentului European. Prima întâlnire cu un grup de experți a avut uh, loc deja în iulie 2013, deci cu mult timp în urmă, moment în care nu dispuneam de un temei juridic, dar uh, am considerat că era oportun să discutăm uh, deja despre situația punerii în aplicare a fondurilor uh, respective în 2014. În urma acestei întâlniri din iulie, de fapt, în momentul uh, respectiv nu era foarte clar dacă dispozițiile respective se vor regăsi într-un act delegat sau într-un act de punere în aplicare. Și am discutat despre mai multe uh, fișe cu un caracter diferit, dar care aveau același conținut prin această fișă am uh, cerut uh, exprimarea unor uh, întrebări. Am primit 7, 78 de asemenea întrebări înaintea celei de-a doua întâlniri a experților din octombrie octombrie 2013, a urmat o a treia întâlnire în februarie anul următor, moment în care se ajunsese deja la un acord politic pe marginea acestor fonduri și am putut să prezentăm un text adevărat. Apoi, pe data de 4 aprilie, a fost organizată a patra întâlnire de, la nivel de experți, tot înaintea adoptării formale a actului și pe 6 iunie a avut loc uh, ultima întâlnire a experților după ce în cadrul Comisiei Europene au fost, au fost încheiate procedurile procedurile de consultare și astfel am putut să primim, să prezentăm un varianta finală a textului. În ceea ce privește primul act, criteriile de desemnare, autoritățile competente și cele de audit își dorește să stabilească regulile care trebuie să fie respectate de statele membre când vine vorba de controlul, activitățile de control și de punere în aplicare a celor două fonduri. Este vorba de un act tehnic, dar unul foarte important, pentru că statele membre, înainte de a pune în aplicare acest fond, trebuie să desemneze în mod oficial o autoritate responsabilă. Deci, dacă nu sunt respectate aceste criterii, de fapt se blochează punerea în aplicare a acestui fond. Drept urmare, este indispensabil ca acest act să fie pus în aplicare cât mai repede, cu putință. Este adevărat că statele membre lucrează deja pe marginea acestui punct, uh, care nu este unul deloc nou, Regulile sunt unele simple, sunt cunoscute deja din uh, fondurile gestionate deja și sunt reguli armonizate de altfel cu cele din fondurile structurale. Se ține cont de toate cerințele din regulamentul, regulamentul financiar, deci este vorba de reguli cunoscute de, toate, de toate statele membre, dar în, în același timp avem nevoie de aceste reguli, printre altele și pentru a permite Comisiei Europene să controleze activitățile statelor membre. Deci, pe noi, pe Comisia Europeană, ne îngrijorează să auzim că vă gândiți la Uh, posibilitatea de extindere a perioadei de examinare, pentru că suntem deja în uh, luna septembrie 2014 și nu am putut adopta până acum niciun program național și nu ne-am dorit să asistăm la noi întârzieri fără niciun motiv întemeiat. Noi considerăm că acest act este unul mai degrabă tehnic și dacă îmi permiteți să vă prezint pe scurt conținutul uh, acestor, acestui act cu natură tehnică. Primul act, uh, mă voi referi la primul act, după care voi da cuvântul colegei mele pentru a vă uh, prezenta al doilea act. Primul regăsește, are patru capitole. În primul este vorba de dispoziții generale și definiții și apoi capitolele foarte importante sunt cele cu numărul 2 și 3, Capitolul 2 discută toate prerogativele autorității responsabile, se discută acolo cum trebuie uh, desemnată această autoritate de către statele membre și un lucru și mai important, cum trebuie, um, care este care sunt motivele și momentul în care autoritatea respectivă își pierde competențele dacă nu lucrează în mod adecvat. Apoi se descrie uh, care sunt, uh, care sunt sarcinile autorității responsabile, ce se întâmplă dacă autoritatea respectivă delegă aceste competențe unei entități externe și în secțiunea 3 se descrie în detaliu obligațiile autorității responsabile din punctul de vedere al intervenției uh, publice, de exemplu, acordarea de granturi și aici se precizează, de exemplu, acest principiu general, conform căruia granturile trebuie să fie acordate respectându-se pe cât posibil o procedură cât mai transparentă și deschisă și așa mai departe. La capitolul 3 se descrie funcționarea autorității de audit, cum această autoritate trebuie să controleze autoritatea responsabilă și care este modalitatea de raportare către Comisia Europeană și capitolul 4 conține dispozițiile finale, deci este un capitol foarte simplu. Nu aș dori să intru în detalii suplimentare. Vă stau la dispoziție pentru orice întrebări pe care le-ați putea avea pentru a accelera această procedură și pentru a vă explica de ce există toate aceste dispoziții și acum se dau cuvântul lui Stephanie Hardy, care o să vă prezintă celălalt act. As described by my colleague Stephanie Carillon, Bună dimineață! Cum a descris și colega mea acest act privind uh, publicitatea informațională este rezultatul unei negocieri cu Parlamentul și Consiliul pentru a crea garanții că regulile principale și măsurile uh, principale uh, vor fi distribuite publicului larg va fi informat. Este vorba despre un uh, act de punere în aplicare care va susține acest uh, document uh, care este foarte precis formulat. Informarea în legătură cu ce fonduri și ale Uniunii Europene și cum trebuie ele să fie finanțate sunt uh, conținute în acest document. Iar statele membre vor avea datoria să informeze publicul larg și toți beneficiarii acestea sunt obligații pentru statele membre. Regulile sunt prezentate și discutate, uh, uh, au fost discutate în octombrie 2013, în februarie 2014 uh, și după aceea au fost prezentate în reuniunea privind Comisia specializată pe acordare de azil, migrație, în iulie 2014 aceea a fost remis documentul Parlamentului și Consiliului. Regulile se bazează pe regulile Comisiei privind uh, informațiile pe regulamentul financiar, dar și pe uh, regulamentul orizontal privind fondurile structurale și de investiții. Bineînțeles că trebuie să ținem seama și de dimensiunile și natura fondurilor noastre, și uh, aici trebuie să fie respectată o anumită proporționalitate pentru a nu exista niște poveri administrative excesive. Există elemente uh, pentru statele membre și pentru beneficiar ca să știe în detaliu cum să procedeze și să fie menținut uh, criteriul transparenței. În ce privește natura uh, fondurilor, s-ar putea să existe anumite elemente sensibile, deci trebuie să existe un grad de confidențialitate uh, Uh, legate aceste elemente mai sensibile în uh, sensul necesității de protecție a datelor. Dar, spuneam, transparența și tratamentul egal sunt principii care trebuie să fie respectate de toată lumea statele membre vor avea această obligație. Vor trebui să disemineze cât mai larg posibil cu toate mijlocele de care dispun elementele cheie ale acestor fonduri. Există și obligativitatea pentru toți beneficiarii acestor fonduri, pentru toate entitățile uh, care uh, beneficiază de aceste fonduri, să conștientizeze contribuția Uniunii Europene la buna derulare a acestor activități, să se știe exact cum au fost folosiți acești bani europeni. Statele membre sunt obligate să informeze pe toți potențialii, ben, potențialii beneficiari de existența acestei oportunități, astfel încât să poată să acceseze aceste fonduri. Dar, bineînțeles că și beneficiarii trebuie să înțeleagă care sunt obligațiile lor uh, uh, în legătură cu administrarea acestor bani v-aș ruga să încercați să încheiați expunerea dumneavoastră. Da, am și terminat. Uh, the floor is open. Iar acum uh, aveți cuvântul uh, cei care doresc să intervină. Doamna Wikström, mulțumesc Comisiei pentru aceste informații furnizate. Cele două acte delegate au fost prezentate Parlamentului la finele lunii iulie. Ele vor intra în vigoare în mod automat dacă nu se întreprinde nimic. Și eu cred că este de importanță crucială să avem o analiză democratică, pentru că acesta este pentru prima dată că primim aceste acte delegate în comisia noastră, deci eu nu sunt de acord cu punctul de vedere al comisiei că ar trebui să avem o procedură uh, rapidă, uh, pentru că mm, sunt chestiuni mai degrabă de natură tehnică. Datoria noastră este să uh, analizăm tot ce primim de la Comisie în baza regulii 105. Deci doresc să avem o analiză aprofundată a acestor propuneri. Mulțumesc, doamnei Wikström. Altcineva, domnul Diaz de Mera. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Eu am urmărit cu mare atenție cele două prezentări din partea Comisiei în legătură cu aceste regulamente delegate. Și trebuie să mărturisesc că explicațiile au fost foarte minuțioase, dar în același timp au fost vagi și năucitoare. Pentru că avem de a face aici cu o chestiune care este de mare importanță pentru Parlament și pentru comisia noastră. Și înțeleg că este vorba despre discuții care încă nu au fost finalizate în ce privește operarea cu aceste acte delegate. Știți cu siguranță că regulamentul 539 din anul 2001 și este vorba despre taxare în domeniul comunitar aici um, au existat discuții intense care au durat uh, practic trei ani și cu toate grupurile politice am fost de acord, însă nu am fost de acord cu Comisia în ce privește utilizarea comună în același text de lege a actelor delegate și a actelor de uh, punere în aplicare. Și a avut câștig de cauză poziția Parlamentului iar Comisia Europeană uh, ne-a uh, atacat la, la Curtea de Justiție uh, și încă este pe rol acest caz. Însă, tocmai am auzit ceva curios. Ultima vorbitoare s-a referit la regulamentul care privește actele delegate cu fondul de, pentru azil și imigrație și literalmente a spus cele ce urmează. A spus că, în plus, acest regulament se completează printr-un act de punere în aplicare. Ar trebui să îi cer lui Antoan, care cunoaște bine chestiunile tehnice, să-mi explice mai bine despre ce e vorba. Bun, asta între patru ochi. Pentru că comisia se adresează curții atunci când utilizăm în același timp acte delegate și acte de punere în aplicare, putem spune așa, Parlamentul are câștig de cauză uh, uh, asupra Comisiei și totuși acum ni se declară așa ceva că într-un, într același act legislativ uh, există coincidența actelor delegate cu actele de punere în aplicare. Asta e întrebarea și preocuparea mea. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc, domnule Diaz de Mera. Sunt sigură că secretariatul vă va furniza informațiile solicitate pe cale bilaterală. Există alți colegi care doresc să intervină? Știți că coordonatorii au discutat această problemă astăzi dimineață și vor uh, lua o decizie până la următoarea reuniune a coordonatorilor în legătură cu modul în care trebuie să operăm cu probleme de acest gen. Iar dacă mai dorește oare comisia să adauge ceva? Dacă nu, atunci vă mulțumesc tuturor și trec la următorul punct de pe ordinea de zi și este vorba despre raportul de implementare privind strategia Uniunii Europene pentru 2010-2014. Este raportul final și din partea Comisiei Europene îl avem pe domnul Luigi Soreta, director pentru securitate internă de la DG Home, pe care îl invit să ne prezinte acest raport de implementare și după aceea putem discuta acest subiect. Iar uh, după discuția de astăzi, în reuniunea coordonatorilor, vom reveni asupra problemei. Domnul Soreca este prezent în sară. Um... Bună dimineața, doamnă președinte. Sunt uh, director însărcinat cu probleme legate de securitatea internă de la DG uh, Home Affairs și mă bucur faptul că am ocazia să vă prezint tuturor membrilor Comisiei Uh, Parlamentului European raportul final pentru punerea în aplicare a strategiei europene de securitate internă 2010-2014 este o comunicare din partea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu. mi amintesc faptul că anul trecut Parlamentul a făcut apel la Comisie pentru a dezvolta o nouă strategie de securitate internă pentru perioada 2015-2020. În rezoluția sa, 2636. Pe păi această bază, Comisia a luat inițiativa în comunicarea sa să se bazeze pe indicațiile Parlamentului conținute în rezoluția acestea. Știți de asemenea faptul că și Consiliul European a cerut o aducere la zi a strategiei de securitate internă europeană în uh, liniile strategice directoare din iunie 2014. De aceea, raportul nostru este atât un raport care examinează ce s-a întâmplat în ultimii cinci ani, uh, cât și un raport care prezintă provocările viitoare pentru a lansa o dezbatere cu Parlamentul European și Consiliul, cu statele membre, cu sectorul privat, societatea civilă, universitățile și voi explica modul în care Comisia a organizat această dezbatere. În primul rând, pe scurt, dați-mi voie să mă refer la ce s-a întâmplat până acum, în ultimii uh, patru ani, deoarece și asta ne permite să avem o bază pentru strategia uh, pe viitor. După cum probabil că ați putut citi, raportul conchide că Uniunea Europeană și statele sale membre, atât la nivel legislativ cât și operațional, au pus în aplicare concret uh, instrumentele pentru a proteja mai bine societatea, economia și drepturile cetățenilor uh, la nivel european. Raportul de asemenea subliniază faptul că o cooperare mai strânsă la nivel, uh, uh, la nivelul instanțelor de judecată și a poliției um, între statele membre și instituții a fost realizată și a dus la rezultate mai bune în anchetele transfrontaliere. Una din cele mai mari realizări a fost lansarea ciclului politic UE împotriva infracțiunilor grave și, organiz- și crime organizate și activitățile întreprinse de Europol, Eurojust, Frontex și OLAF. Capacitățile existente au fost și ele consolidate, inclusiv pentru a spori activitățile de formare, de exemplu cu CEPOL și pentru a îmbunătăți schimb, uh, instrumentele pentru schimb de informații tehnice, noul SIS, de exemplu, și Eurosur. Noi inițiative strategice au fost lansate în perioada 2010-2014, de exemplu, împotriva traficului de ființe umane, cibersecuritate, securitatea maritimă, combaterea profiturilor de pe urma infracțiunilor, uh, problemele CBRN, un nou mecanism civil de protecție pentru victime și așa mai departe. Pe această bază și pe baza rezoluției Parlamentului European și a liniilor strategice uh, directoare ale Consiliului, Comisia a pornit un proces de consultare uh, și asta se vede în cea de-a doua parte a raportului. Noi, cei de la comisie, și acesta este conținutul practic al cele de-a doua părți a raportului, că e foarte important să găsim un echilibru între continuitate și schimbare. E vorba de a reînnoi această strategie de securitate internă. Pentru asta e nevoie să consolidăm ceea ce funcționează și să schimbăm și să adaptăm uh, ceea ce a funcționat uh, mai prost sau uh, ceea ce trebuie schimbat pentru că s-au schimbat realitățile. Deci, pe de o parte, punerea în aplicare a legislației și consolidarea realizărilor uh, și cooperarea practică și a uh, mai strânsă, dar pe de altă parte e nevoie de o nouă paradigmă pentru a îmbunătăți posibilitățile Uniunii de a-și proteja societatea și drepturile propriilor cetățeni. Deci credem noi că ar trebui să avem acțiuni revizuite pentru a uh, face față noilor provocări, noilor amenințări, dar în același timp să păstrăm cele cinci obiective strategice din, uh, prezenta din strategia actuală, pentru că aceste cinci obiective se referă la provocările majore de securitate cu care noi încă ne confruntăm și la ora asta și reamintesc că aceste cinci obiective sunt întreruperea rețelelor uh, criminale internaționale, Ehm, prevenirea activităților de recrutare teroristă, o securitate mai bună pentru cetățeni, firme și spațiu cibernetic, o mai bună securitate printr-un mai bun management al frontierelor și o rezistență mai bună la criză și dezastre. Acestea fiind spuse, considerăm că aceste cinci obiective au nevoie de un nou plan, acțiunea pe care Comisia intenționează să o propună pe viitor, se va concentra pe patru piloni pe care i-am identificat ca P3I. P este protecția societății și drepturilor cetățenilor și cei 3 de, 3 de I privesc schimbul de informații, inovarea, cercetarea și cooperarea internațională. Și dați-mi voie să mă concentrez uh, în mod deosebit asupra celor identificate în raport ca reproșuri adresate nouă de către cetățeni și trebuie să rămână acesta un principiu director pentru noua strategie de securitate și ar trebui să facem eforturi suplimentare, credem noi, pentru a integra uh, drepturile fundamentale în politica noastră de securitate internă, pentru a ne asigura că ne bucurăm și susțin, de susținerea publicului pentru acțiunile noastre de securitate și o uh, dezvoltare coerentă a intereselor um, care să ne permită să ne ajutăm reciproc. Trebuie să identificăm, deci, o, o dezvoltare coerentă a tuturor intereselor și să identificăm o sustenabilitate legală mai bună a inițiativelor adoptate de către Uniunea Europeană. Și în acest context am lansat deja o nouă cooperare cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale care a colaborat deja cu noi în ultimele luni pentru a identifica cel mai bun mod de a integra încă și mai mult drepturile fundamentale în munca noastră de zi cu zi dar și în pregătirea inițiativelor legislative de către Comisie, inițiative care vor fi supuse apoi atenției Parlamentului și a Consiliului. Celălalt obiectiv transversal identificat, dincolo de integrarea drepturilor fundamentale, e o mai bună legătură între securitatea internă și externă. Se pare că definiția încă este una fictivă a diferenței între uh, securitatea internă și externă. Însă poate fi și una reală în sensul că nu mai sunt granițe între securitatea internă și cea externă și de aceea și cooperarea cu țărilor terțe, cu țările terțe, începând cu partenerii noștri, dar oricum, în general, cu orice țară terță, uh, unde există potențiale amenințări la adresa securității interne a Uniunii Europene, trebuie să devină o parte integrantă a strategiei noastre. Cea, ce, cel de-al treilea pilon, inovarea, cred că e nevoie de mai multe acțiuni ca să utilizăm pe deplin beneficiile aduse sau potențialele beneficii care pot proveni și din sectorul privat, din cercetare și uh, inovare pentru ca autoritățile judecătorești și de poliție să poată utiliza aceste instrumente. Cel al treilea element pe care l-am identificat în raport ca fiind un obiectiv transversal e ceea ce numim noi gruparea aspectele de securitate internă, clustering, trebuie să creăm sinergii între politica de securitate internă și celelalte politici europene, începând, sigur, cu politica externă, însă având legătură și cu toate celelalte politici care au un impact asupra politicii de securitate internă a Uniunii Europene și acestea sunt identificate în raportul nostru, deci transportul, economia, Uh, impozitarea și alte politici. În acest context, Comisia se reorganizează pe plan intern cu un, un grup interservicii de securitate internă, cu toată gruparea tuturor departamentelor Comisiei care se ocupă de politici de securitate internă, însă colaborăm și cu alți actori care trebuie implicați în uh, definirea acestor politici. Este de la sine înțeles că Parlamentul European, Consiliul și statele membre uh, trebuie implicate, însă obiectivul acestei comunicări este și de a lansa ideea a unei, uh, unui forum consultativ pentru securitatea internă pe care intenționăm să o lansăm cu noua, să lansăm cu noua strategie pentru a mm, aduna uh, împreună pe toți actorii, sigur și mm, autoritățile publice care au un rol important în acest domeniu, dar și reprezentanții cetățenilor, societatea civilă, sectorul privat. Vom începe această abordare multidisciplinară deja cu o conferință majoră pe care Comisia și președinția italiană a Consiliului o organizează pe data de 29 septembrie, deci luna aceasta. Avem plăcerea să avem confirmarea că domnul președinte Moraes va participa la sesiunea plenară acestei conferințe care uh, se ocupă de probleme de securitate internă, uh, dar și alți membri ai comisiei au fost uh, invitați să participe. Titlul conferinței, credem noi, că înfățișează și obiectivele noastre. E să ne protejăm societatea și drepturile cetățenilor, reînnoindu-ne strategia de securitate internă. Credem noi că acesta este punctul de plecare al acestui viitor forum uh, consultativ uh, pentru securitate internă pe care Comisia își dorește să lanseze în anii care vin. Doamnă președinte, dacă îmi permiteți, mă voi opri aici, însă voi menționa și faptul că această, a fost lansată o consultare publică pe data de 4 iulie de către Comisia Europeană. O puteți uh, găsi pe uh, website-ul uh, DG Home și e deschisă consultarea până în data de 3 octombrie. Am invitat pe oricine, pe orice persoană interesată să participe. Până acum a avut destul de mult succes, însă sperăm că această consultare publică mm, să se bucure de participarea și mai multor persoane până la data conferinței noastre. Acum așteptăm cu interes uh, să vă oferim uh, să, să ascultăm uh, ideile și reacțiile uh, membrilor Parlamentului în legătură cu noua strategie de securitate internă și strategia comună pentru provocările viitoare și sperăm să avem susținerea Parlamentului pentru a ne pregăti viitoarele uh, sau viitoarea comunicare pe care o vom prezenta la începutul uh, primului trimestru din 2015. Mă voi opri aici, doamna președinte, și dacă aveți întrebări, uh, voi fi bucuros să, le încerc, să încerc să le răspund. Mulțumesc, domnule Soreca. Avem uh, câțiva membri care doresc să ia cuvântul, domnul Kirkhope. I suspect, Chairman, you have a number. Doamna președinte, cred că sunt mai mulți colegi care doresc să ia cuvântul, dar în primul rând permiteți-mi să spun că mi se pare păcat faptul că strategia noastră internă are același acronim ca și ISIS, care reprezintă acum una din cea mai uh, gravă amenințare de securitate uh, globală. Acronim, acronimele sunt foarte similare și nu știu dacă nu ar fi o idee bună uh, să modificăm acest acronim. Deci dacă publicăm ceva cu acest acronim, mă gândesc că uh, s-ar putea ajunge la o confuzie și nu doresc să dăm impresia că strategia noastră are ceva de a face cu acțiuni și cu perspectivă teroristă. Câteva remarci. Mie mi se pare că ar trebui să împrospătăm, să verificăm anumite acțiuni pe care le-am făcut deja în trecut și mă gândesc în mod specific în contextul criminalității internaționale organizate la echipele de anchetă comună. Eu am fost unul dintre cei care au susținut introducerea acestor echipe comune de anchetă. Cred că acestea au fost foarte utile dar nu cred că am profitat la maxim de existența acestor echipe și cred că mm, în contextul actual am putea să recurgem mai mult la aceste echipe. Și aș dori să știu ce se întâmplă pe viitor din acest punct de vedere. În legătură cu uh, terorismul, știm că terori- activitățile teroriste au devenit o amenințare gravă uh, și în ceea ce privește înființarea unei uh, rețele de conștientizare a fenomenului radicalizării, și aș dori să știu dacă va, formarea acestei rețele se va baza pe cooperarea între mai multe state membre. Știu că în Regatul Unit se desfășoară foarte multe lucruri din acest punct de vedere, pentru că radicalizarea vedem că tot mai mulți dintre proprii noștri cetățeni se radicalizează, călătoresc apoi uh, în exterior și se comportă într-un uh, mod care nu este, nu face deloc, uh, deloc onoare țării din care provin și așa mai departe. Și aș dori să știu care sunt evoluțiile viitoare din acest punct de vedere și apoi uh, Aș dori să știu ce se întâmplă cu cetățenii care doresc să se întoarcă în uh, statele de origine. Unele state europene au spus foarte clar că nu doresc să primească din nou acești resortisanți. Există și anumite probleme legate de situația apatrizilor și de reintegrarea tuturor acestor uh, persoane în uh, societatea lor de origine. Și, în fine, știu că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, aș dori să spun câteva lucruri despre strategia securității cibernetice ale Uniunii Europene. Se pare că am rămas puțin în urmă din acest punct de vedere. Infractorii folosesc uh, internetul um, mult mai bine decât ceea ce putem să facem noi sau ce facem noi acum. Și aș dori să știu dacă uh, dacă vom reuși să găsim uh, echilibru necesar între garantarea libertății uh, internetului și necesitatea de a ne proteja împotriva activităților teroriste. Și apoi să nu uităm de problema abuzării copiilor pe internet din punct de vedere sexual. Cred că nu ar trebui să uităm că abuzarea copii, uh, minorilor pe internet este o provocare majoră de care nu am reușit să îi răspundem în mod uh, adecvat până acum și cred că trebuie să protejăm cât mai bine uh, copiii noștri și să ne asigurăm că cei vinovați vor fi aduși în fața legii. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Kirchhoff, domnul Lopez Aguilar are acum cuvântul, dar Vă rog să, vă, să respectați cele două, trei minute uh, care vă stau la dispoziție, pentru că mai avem alți uh, șase, uh, șase membri înscriși la cuvânt. Domnul Aguilar. mulțumesc, domnule președinte, voi fi foarte succint. Aș dori să mulțumesc domnului Soreca pentru prezentarea strategiei privind securitatea internă. Dacă nu mă înșel, Președinția spaniolă a avut un rol foarte important în lansarea acestei strategii în primul semestru anului 2010. Din 2010 până în 2014 au trecut deja patru ani și ni s-a cerut să facem anumite propuneri în legătură cu posibila contribuție a Parlamentului European la îmbunătățirea și îmbunătățirea strategiei de securitate internă a Uniunii Europene pentru anii viitori. Însă, eu în primul rând aș dori să aflu din partea Comisiei Europene um, care este um, plus valoarea de până acum, pentru că nu este pentru prima dată în care discutăm această, în care discutăm această temă importantă în Comisia Libă. Noi am dezbătut mult, ne-am exprimat deseori părerile am insistat asupra unor puncte și am adoptat uh, unele rezoluții în scris. Am adoptat diferite avize în scris. Și știți foarte bine că toate aceste teme sunt, au fost foarte importante pentru Parlamentul European Știți foarte bine că am, am uh, organizat o anchetă specială în urma uh, scandalului uh, spionării sferei private a cetățenilor europeni de către agenții de spionaj americane. Deci aș dori să aflu din partea domnului Soreca care este răspunsul Comisiei Europene la toate aceste întrebări lansate deja de Parlamentul European. Deci este foarte important să diferențiem între securitatea internă și uh, politica de migrație. Este important să schimbăm această abordare negativă a politicii de uh, migrație pentru a merge dincolo de acest fenomen de amestecare, de crearea unei legături între migrație și și provocările legate de securitatea internă. Apoi, când ne gândim la importanța drepturilor fundamentale și legătura acestora cu siguranța internă, aș dori să știu dacă nivelul de cunoaștere a fost îmbunătățit nu doar la nivelul strategiei europene, dar și la nivelul strategiilor naționale. Apoi, aș dori să știu cât de utile au fost um, conferințele interparlamentare organizate de Parlamentul European. Evenimente pe care le-am organizat cel puțin o dată la șase luni, ocazii cu care am discutat tocmai acest aspect important al echilibrului între drepturile fundamentale și asigurarea siguranței și, în al patrulea rând, cum a folosit Comisia Europeană în momentul în care a redactat strategia internă pentru anii viitori punctele subliniate de Parlamentul uh, European în momentul în care uh, am adoptat rezoluția atât prim, în primul rând în Comisia Europeană și apoi în uh, plen a rezoluției rezultate în urma scandalului privind supravegherea în masă a cetățenilor europeni, mai ales din punctul de vedere al îmbunătățirii infrastructurilor europene pentru a putea să facă față mai bine activităților de uh, spionare a instituțiilor europene, de spionare a cetățenilor europeni. Deci aș dori să știu dacă Comisia Europeană a folosit toate aceste rezoluții și anchete uh, adoptate de Parlamentul European. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Lopez Aguilar. Trebuie să închei uh, lista vorbitor- vorbitorilor. Voi citi pe cei care urmează să ia cuvântul, după care voi închide această listă și vă rog să respectați uh, prin intervențiile dumneavoastră uh, două minute, pentru că altfel nu vom mai avea ocazia de a da cuvântul comisiei. Mr. Kirkos, Mrs. Spinelli and Mrs. Vergiat on my list. So if everybody was... Sper că am menționat pe toată lumea. Nu, văd că nu. Acum închid lista și dau cuvântul domnului Boni. Vă mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc, domnule Soreca, domnule director, pentru prezentarea dumneavoastră foarte bună și importantă, care ne-a uh, adus câteva noi idei. Am trei întrebări. Ținând cont de evenimentele dramatice care s-au petrecut în ultimele săptămâni în uh, Irak și în Siria, aș dori să știu dacă Comisia Europeană va ține cont în viitoarea strategie pentru siguranța internă de problema luptătorilor străini și de eventualitatea reîntoarcerii acestora în Uniunea Europeană. În al doilea rând, Aș dori să știu uh, care este, care este situația legată de noile propuneri legislative privind registrele cu numele uh, pasagerilor și aș dori să știu dacă se ține cont de situația din Ucraina, care este poziția Rusiei, care este răspunsul Rusiei la întrebările Uniunii Europene legate de survolarea spațiului ucra- uh, aerian ucrainean. Apoi aș dori să știu ce se întâmplă în, în uh, contextul deciziei Curții Europene de Justiție privind stocarea datelor cu caracter personal, care, va, care vor fi următorii pași ai Comisiei din punctul de vedere al acestei uh, directive. Toate, punct, toate aceste puncte sunt cruciale pentru strategia viitoare. Domnul Albrecht. Soroka. Eh, eh. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc domnului director Soroka. Cred că vorbim despre un raport de implementare și dacă privesc la acest raport, mi se pare că nu se raportează foarte mult, ci mai degrabă este vorba despre niște proiecte vagi. Ce aș dori eu să știu? În primul rând, este legat de punctul de vedere al domnului Kirchhoff, unde se regăsesc rezultatele echipei mixte de investigații pentru că noi am spus că acesta este obiectivul principal. Dorim să se pună accent în Uniunea Europeană uh, pe această problemă, cum este ea implementată. Iar în ce privește siguranța cibernetică, iarăși nu există în raport uh, o explicație în legătură cu modul în care dorim să implementăm legislația deci, uh, este uh, uh, vorba doar de, cum spuneam, niște formulări mai vagi. Nu cred că trebuie să ne concentrăm pe a pune sub urmărire indivizii. Iar pe 20 iunie anul curent s-a configurat acest raport, dar cu trei uh, luni mai devreme, deja Curtea de Justiție s-a pronunțat în legătură cu anumite Uh, probleme legate de reținerea uh, alb, să spunem așa, a indivizilor. Aici se încalcă până la urmă articolul 7 și articolul 8 privind Carta Drepturilor Omului. Eu văd că nu se face niciun fel de trimitere uh, aici în raport la această hotărâre a Curții de Justiție dacă dumneavoastră în continuare favorizați uh, reținerea de date legate de persoană um, fără să existe o analiză de risc aici, uh, mi se pare că în continuare vom încălca niște principii. Nu văd care este punctul dumneavoastră de vedere vis-a-vis -vis de această păstrare a datelor um, fără justificări. Nu cred că puteți ignora o hotărâre a Curții de Justiție din acest punct de vedere. Mulțumesc, doamna Gomez. Uh, Mulțumesc. Uh, nu doar despre acest raport vreau să vorbesc, ci despre uh, comunicarea care există. Aș vrea să întreb uh, în legătură cu jihadiștii care se întorc în statele europene pentru că sunt rezidenți ai statelor europene. Care este intenția dumneavoastră? Pentru că uh, este limpede că ei au colaborat cu organizații criminale și um, uh, până la urmă cred că um, ar trebui să fie chiar arestați uh, ca niște persoane care au comis crime. Deci ce gândiți dumneavoastră despre această problemă? Și o altă întrebare. Dacă apare o situație de urgență cum este cea uh, legată de Ebola, care riscă să se răspândească în Europa, ce intenții de colaborare are Direcția Generală Home pentru a colabora cu alte direcții în prevenirea unor asemenea riscuri. Pentru că deja riscul se contura cu câteva luni în urmă și nu s-a întreprins până acum nimic în a stăvili acest fenomen. Deci, ce măsuri se iau la aeroporturi? Cum a fost uh, pregătit personalul aeroporturilor uh, pentru a încerca să prevină riscurile de acest tip? O altă întrebare în legătură cu cooperarea forțelor de ordine. Ce acțiuni Ambizajați dumneavoastră în situații uh, în care uh, uh, există reprezentanți ai administrației care colaborează eventual cu infractori. Cum puteți, din acest punct de vedere, să aplicați lege? Există Bernie Eccleston, cazul lui din Germania și care poate avea implicații și în alte țări în legătură cu modul în care în alte țări s-ar putea acționa vis-a-vis -vis de asemenea infracțiuni. După aceea, în ce privește măsurile de Uh, austeritate care au fost luate în diverse țări în contextul crizei. Au uh, existat acțiuni uh, în care administrația a fost implicată în acțiuni infracționale. Mulțumesc, doamna Menzola. Mulțumesc foarte mult. În mod normal aș fi vorbit în malteză, dar nu dispunem de interpretare, de aceea voi avea o intervenție în engleză. Mulțumesc, uh, domnule Soreca, pentru prezentarea dumneavoastră. Apreciez faptul că sunteți prezenți. Um, în legătură cu uh, radicalizarea unor cetățeni care um, se deplasează spre zonele de conflict pentru a se alătura forțelor care luptă acolo. Este un fenomen care ne îngrijorează pe toți și care ia amploare. Și ă, aici mă întreb ă, care sunt posibilitățile statelor membre să acționeze împotriva acestor fenomene de radicalizare a extremismului. Există cazuri deja în Germania și în alte țări s-au întreprins anumiți pași pentru deradicalizare, dar cred că trebuie poate să ne coordonăm acțiunile în acest domeniu, ă, garantând în același timp respectarea drepturilor fundamentale. Mă întreb ce acțiuni putem lua pe plan comunitar pentru a stăvili acest fenomen ă, înainte ca el să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 Ehm, sunt de acord și cu intervenția domnului Albrecht, în sensul că ehm, multe din cele explicate aici sunt mai degrabă de natură generală și mi-aș fi dorit câteva explicații. De pildă, în legătură cu luptătorii, fie că este vorba de cehi sau slovaci, care s-au implicat în conflictul din Ucraina. Uh, și uh, care în felul acesta sunt până la urmă uh, implicați în crime de război. Oare Direcția Generală Home are vreo strategie vis-a-vis -vis de întoarcerea acasă a acestor persoane? Și uh, nu ar fi nevoie de coordonarea demersurilor din acest punct de vedere? Pentru că eu mi-am petrecut vara Analizând modul în care cooperarea se produce în practică, aici se vorbește mult despre îmbunătățirea cooperării, dar eu mă întrebam, uh, analizând modul de cooperare între agențiile de, și o, uh, organismele de uh, poliție din uh, Cehia și colaborarea lor cu colegii din alte țări, S-a spus de pildă că autoritățile poliționești din uh, Germania, din uh, Cehia, din uh, Malta, uh, Uh, răspund în solicitările de colaborare uh, după 96 de zile. Cel puțin această statistică se poate găsi pe internet. O dumneavoastră uh, v-ați referit în mod repetat la inovație în acest domeniu. Ați putea să-mi trimiteți o listă există în legătură cu tehnologia novatoare și măsurile uh, noi care au fost implementate în acest domeniu în ultimii patru ani, pentru că uh, m-ar interesa foarte mult și sper să mi le trimiteți aceste informații prin e-mail. Mulțumesc! Uh, a fost interesant ceea ce ne-a prezentat domnul Soreca și cred că va trebui să continuăm această dezbatere. Astăzi aș vrea să fac doar trei observații, pentru că anumite state din sud-estul Europei sunt încă confruntate cu criza. Constatăm că echipele uh, naționale au dificultăți în a coopera pe plan internațional. Cum am putea îmbunătăți această situație? Pentru că este poate mai simplu să elaborezi politici decât să le implementezi. Deci, în legătură cu această problemă am o întrebare. După aceea, în legătură cu infracțiunile vis-a-vis -vis de mediul înconjurător. În timpul crizei, uh, poate că am fost mai puțin atenți față de uh, deteriorarea mediului înconjurător prin acțiunile noastre. În al treilea rând, datorită situației din uh, statele vecine, în estul Mediteranei, există un flux migrațional tot mai mare și noi în continuare discutăm foarte mult încercând să repartizăm migranții pe diverse categorii, pe cine acceptăm, pe cine eventual transferăm în statele vecine. Eu cred că uh, ceea ce încercăm să rezolvăm cu stânga se uh, complică din nou cu dreapta. Deci, uh, problemele însă se acutizează în felul acesta. Mulțumesc, doamna Spinelli. Mrs. Spinelli. A proposito, grazie, a proposito del... Spinelli, mulțumesc în legătură cu contribuția pe care poate să-și o aducă Parlamentul European. Mă întreb dacă n-ar fi cumva bine să ne reamintim ce a făcut Comisia pentru Afaceri Constituționale în trecut, ca Parlamentul să fie implicat și să nu fie doar informat din când în când de către comisie. Mă gândesc, de exemplu, la activități ca cea a Comisiei Temporare care a fost uh, înființată pentru a se ocupa de crimă organizată, deci Comisia CRIM, condusă de doamna Alfano uh, munca de anchetă privitoare la mafia a fost una foarte importantă. Aș avea două întrebări. Una, dacă nu ar fi cumva cazul să reînființăm acea comisie crim? Și a doua întrebare, ce importanță a avut acea comisie pentru Direcția Generală Afaceri Interne din Comisie? pentru că e o activitate importantă pentru Italia, dar pentru, și pentru întreaga Europa, pentru că mafia e un fenomen european. Ne reamintesc că în Italia mulți uh, magistrați uh, sunt uh, supuși de către mafia amenințării cu moartea, în legătură cu jihadiștii care se întorc în Europa. Aș vrea să vă solicit să evităm orice fel de derive ca cele întâmplate în Statele Unite în legătură cu acești luptători cu naționalitate europeană. s-au înregistrat asemenea derive și în Europa cu cazuri de răpiri și predări extraordinare petrecute în Europa. Deci, v-aș invita să recunoaștem că, într-adevăr, suntem într-o situație de urgență, dar trebuie să apărăm și drepturile fundamentale. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Spinelli. Mrs. Vergia. Până Vergia. Mulțumesc, doamnă președintă. Toți noi cei de aici ținem la securitatea și protecția cetățenilor noștri, dreptul la siguranță, la securitate este un drept fundamental al tuturor celor care trăiesc pe, cetățen, pe teritoriul european. Știm cu toții că politicile în domeniul securității ale statelor membre duc la luarea unor măsuri care mm, încalcă din ce în ce mai mult drepturile cetățenilor, nu se respectă principiul proporționalității, uh, sentințele CEDO și ale Curții de Justiție Europene sunt mărturie în acest sens. Uh, dau două exemple negative cu ce s-a întâmplat cu prelucrarea datelor și ce s-a întâmplat cu politicile uh, de, pentru migrație. E un cancer care afectează din ce în ce mai multe instituțiile europene și această uh, comunicarea, din nefericire, este mărturie, deși acolo scrie că drepturile fundamentale fac parte integrantă din securitatea internă. Însă, mă alătur celor care uh, au luat cuvântul în acest sens și a spune și mă scuzați că cuvintele mele vor fi dure, să nu ne mai limităm la vorbărie, ci ar fi timpul să, tragem un, să facem un bilanț al uh, sistemelor de alarmă de care dispunem în acest acest domeniu, fie că e vorba de organisme internaționale, ONU, jurisdicție, am vorbit deja despre asta, ONG-uri, cercetători, am auzit deja în fostul mandat, sau Agenția pentru Drepturile Fundamentale. Aș întreba pe când o evaluare reală făcută de comisie în acest domeniu în legătură cu consecințele politicilor de securitate în încălcarea drepturilor fundamentale. Ați vorbit și de un forum consultativ. Oare ne puteți oferi mai multe detalii? Pentru că mă tem că mm, nu e decât o nou, un nou simulacru inutil uh, specialitatea Comisiei. Și închei, doamnă președintă, mă miră faptul că în acest raport putem citi că Uniunea Europeană și statele membre ies treptat din criza economică și socială. Mi-ar plăcea și mie să știu pe ce se bazează această afirmație, pentru că toate statisticile, inclusiv cele ale Uniunii Europene, uh, spun exact contrariul. De exemplu, șomajul uh, crește din ce în ce mai mult, sărăcia la fel. Mulțumesc. Doamna Maier. Dank u wel, voorzitter. Um, ik lees in het verslag dat... Mulțumesc, doamnă președinte. Văd că în acest raport această strategie își dorește să lupte împotriva terorismului și radicalizării. Am câteva întrebări scurte, dacă îmi permiteți. Și anume, ce persoane ar fi, uh, cam câte persoane susțin statul islamic în Europa. Cunoaște acest lucru, numărul acestora crește. Apoi, pentru mine, justiția și securitatea internă sunt chestiuni ce țin de politica internă. Uh, politica de frontieră are efecte negative. Mă întreb uh, dacă Comisia nu crede că ar trebui mai degrabă să permite statelor membre să reintroducă controlele de la frontieră ca să luptăm împotriva statului islamic și terorismului și să stopăm actele teroriste în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, acum ne întoarcem la comisie. Domnul Soreca, mi s-au adresat multe întrebări, dar nu aveți prea mult timp la dispoziție. Vă rog să încercați să fiți succint, să răspundeți la cât mai multe întrebări posibil. Și, într-adevăr, Parlamentul a adoptat o rezoluție cu privire la fosta strategie de securitate internă. Acum coordonatorii vor discuta, vor vedea ce vom face în continuare și cum să ne implicăm în noua strategie pentru securitate. Sunt convins că vom mai discuta pe această temă. Acum are cuvântul domnul Soreca. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, sincer tuturor membrilor comisiei care au luat cuvântul și a exprimat punctul de vedere. Uh, preocupările este exact obiectivul uh, inițiativei noastre. Doresc să repet faptul că acest raport are ambiția să oglindească inițiativele luate la nivel european și nu la nivel național în uh, ultimii patru ani. Dar, de asemenea, să și lanseze o dezbatere, nu să închidă dezbaterea. Încă nu avem niciun uh, text scris, noua strategie pentru securitate internă, ca să nu-i spun ISS, cum a spus domnul Kirchhoff, va fi elaborată doar în 2015, la sfârșitul unui proces care uh, tocmai a început cu acest document pe care îl aveți în fața ochilor și în acest context opiniile pe care tocmai le-am ascultat și îngrijorările dumneavoastră reprezintă doar contribuții preliminare ale Comisiei dumneavoastră, cu siguranță, la evaluarea serviciilor Comisiei Europene. Aș dori de asemenea să subliniez că trebuie ca aceste puncte de vedere să fie colectate și supuse atenției noi comisii care sperăm că va, își va începe activitatea în peste câteva luni și va fi și la fel de important să revenim la această chestiune. Dacă, sigur, președinția Comisiei dumneavoastră își dorește. Deci, din nou, doresc să confirm că noi am lansat o consultare publică deschisă tuturor. Vom avea o conferință la nivel înalt la care e invitat uh, președintele Comisiei dumneavoastră și și-a confirmat participarea, dar serviciile Comisiei Europene sunt uh, gata să revină oricând să discute cu dumneavoastră uh, modul în care să continuăm uh, munca pentru definiția acestei strategii de securitate internă. Noi considerăm că e doar un punct de plecare. Sfârșitul începutului și nu începutul sfârșitului. Acum, trecând la întrebări, unele din acestea se pare că seamănă foarte mult între ele și o să încerc să le grupez, să răspund tuturor în bloc. Domnul Kirchhoff a menționat trei chestiuni. care nu din întâmplare sunt și tema conferinței din 29 septembrie. Deci, cooperarea transfrontalieră în aplicarea legii, lupta împotriva terorismului și uh, cibercriminalității. Asta pentru că suntem de acord că toate aceste elemente uh, în mod inevitabil sunt uh, provocarea cea mai urgentă uh, și cea mai stringentă în anii următori. Doi membri au uh, menționat acele echipe comune de anchetă. De asemenea, suntem de acord că a fost probabil una din realizările cele mai importante ale ultimilor cinci ani. Poate că știți că serviciile Comisiei au susținut pe deplin acțiunile Eurojust și Europol și ale statelor membre. Uh, în acest raport uh, apare acest lucru de asemenea, însă vom face încă și mai mult. Discutăm cu Europolul pentru a consolida mm, capacitatea acestea, acestea de a coopera cu Eurojust, pentru că aceste echipe comune de anchetă să funcționeze mai bine și să aibă și finanțare mai bună în anii viitori sunt convins că vom putea să revenim și să vedem ce s-a făcut uh, în această direcție că despre radicalizarea și rețeaua de conștientizare despre radicalizare, probabil că știți că Comisia uh, plănuiește să pună prin plan această inițiativă de succes, să creăm un, un centru de excelență uh, la nivel european unde să se întâlnească experții din domeniu, din partea tuturor actorilor implicați, pentru că această inițiativă foarte importantă să fie pusă în prim plan. Acest uh, centru al excelenței și al cunoștinței va fi lansat, uh, plănuim noi, uh, la anul. Acum, nu pot să spun spun uh, ce se va întâmpla cu acești, uh, așa cum îi numim noi, luptători uh, străini. E un fenomen îngrijorător. Serviciile Comisiei sunt în strânsă cooperare cu coordonatorul pentru contraterorism și serviciul de acțiune externă și statele membre implicate. Acum, deja de câteva luni se lucrează la definiția unei serii de acțiuni care să fie întreprinse, definirea unor acțiuni la nivel național, dar și probabil, posibil la nivel european. Consiliul European, pe această linie, a dat uh, indicații în ultima sa reuniune că trebuie să fie activ. Noi monitorizăm uh, de plină punere în aplicare a regulilor sistemului de informații Schengen și de plină lor respectare de către statele membre uh, în această chestiune a cetățenilor europeni care luptă în străinătate. Domnul Albrecht, și sunt de acord cu domnia sa, uh, a menționat faptul că raportul, sigur, are o natură generală și n-ar putea lucrurile să stea în alt fel, domnule Albrecht, pentru că Uh, altfel uh, ar fi fost prea voluminos, dar noi credem că acest raport uh, e o prezentare într-adevăr generală a tuturor celor, celorlalte rapoarte prezentate în continuu de către agenții în domenii specifice, în domeniul infracționalității pe internet, traficul de ființe umane și așa mai departe. Acest raport are ambiția să facă o prezentare generală a modului în care are loc punerea în aplicare a fostei strategii pentru securitatea internă și sunt de acord cu dumneavoastră că infracțiunile pe internet sunt probabil provocarea uh, cea mai gravă. Apoi, uh, alți membri au menționat conceptul acesta de colectare a datelor. Dumneavoastră, comisia dumneavoastră, uh, a făcut o evaluare a sentinței din 8 aprilie cu multă modestie, încercând să înțelegeți impactul acestei sentințe foarte importante și doamna comisar Malmström a repetat ferm de fiecare dată când a făcut declarații în plenară și în comisia noastră că va fi rolul viitoarei comisii să identifice uh, Mm, cel mai bun mod de a continua și a găsi un echilibru între protecția drepturilor fundamentale și a datelor cu caracter personal și, pe de altă parte, preocupările de securitate și de aceea raportul nostru a făcut referire la sentință, însă nu a luat o poziție în legătură cu ea. Doamna Gomes a menționat sinergiile nevoia de a ne coordona cu alte politici. Suntem uh, întru totul de acord. Conceptul de securitate internă trebuie să fie defalcat, uh, astfel ca toate politicile diferite care au un impact asupra securității interne a Uniunii să fie incluse. Și asta încercăm să facem în cadrul comisiei. DG Home, după cum am spus, a invitat toate celelalte servicii să participe la un nou grup interservicii, însă și în afara comisiei suntem activi. Forumul pe care l-am menționat nu e o altă creație inutilă, ci ideea ca odată pe an să întrunim uh, toți actorii uh, interesați uh, pentru a ajuta Comisia și statele membre și Parlamentul European să dispună de toate aceste puncte de vedere și eventual să schimbe, să schimbe direcția strategiei noastre, dacă e nevoie. Și în final, doamna Spinelli a menționat rolul subcomisiei CRIM. Sunt și eu de acord că această comisie a avut o activitate foarte importantă, avem un raport uh, de pe urma acesteia, dar în viitoarea strategie de securitate internă avem ambiția să ținem cont de cele 25 de puncte conținute în rezoluția 2636 a Parlamentului European, dar și de concluziile Comisiei CRIM. Doamne președinte, deci, sunt conștient că nu pot răspunde în detaliu fiecare întrebări, dar cum spuneam, intenția noastră e de a reveni oricând în fața dumneavoastră, oricând vă veți uh, considera necesar. Uh, noi vă stăm la dispoziție. Mulțumesc! And then, uh... Vă mulțumesc, domnule Soreca. Haideți să conlucrăm în continuare pe marginea acestor puncte. Și acum trec la următorul punct de pe ordinea de zi a întâlnirii noastre de astăzi. Este vorba de acordul între Uniunea Europeană și Australia privind registrul cu numele pasagerilor. Este un acord care a intrat în vigoare pe data de 1 iunie 2012 și prevede o revizuire anuală comună Uh, după un an de la intrarea în uh, vigoare. Această evaluare a avut loc în Canberra pe între datele de 29 și 30 august 2013. Comisia Europeană urmează astăzi să ne prezinte rezultatele acestui uh, proces de revizuire. Voi da cuvântul în primul rând Comisia europeană, după care fostului raportor, doamna Infeld. Și domnule Soreca, aveți din nou cuvântul. Thank you again, Madam Chairperson. Uh, vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să vă mulțumesc din nou pentru această ocazie de a vă prezenta rezultatele revizuirii acordului PNR cu Australia de anul trecut, care ne arată că încheierea unui acord PNR poate fi însoțit de un regim strict de respectare a sferei uh, private. Dorim să mulțumim autorităților australiană pentru cooperarea excelentă pe parcursul acestui, acestei revizuiri și pentru abordarea constructivă generală. După cum ați spus, revizuirea comună a fost efectuată de echipele, echipa, o echipă europeană și una uh, din Australia în august uh, anul uh, în 2013. Din partea Uniunii Europene a participat și un expert în protecția datelor caracter personal din partea unei autorități naționale pentru protecția acestor date. Este vorba de prima revizuire a acordului PNR actual. Știți foarte bine că acesta a intrat în vigoare pe data de 1 iunie 2012. Autoritățile uh, au, din Australia se bazează, desigur, pe propria legislație, actul de um, diferite legi care merg înapoi până în 1982. Noi Înaintea revizuirii am transmis un chestionar autorităților vamale din Australia, un, un chestionar care a fost completat de aceste autorități, autoritatea vamală fiind de fapt principalul interlocutor pe care l-am avut pe parcursul revizuirii. Articolul 2, și ajung acum la principalul rezultat al acestei revizuiri, definește domeniul de aplicare geografic. După cum știți, nu există nicio legătură directă între Uniunea Europeană și Australia. Întotdeauna trebuie făcută escală într-o țară terță. Drept urmare, acordul uh, acoperă 13 companii uh, aeriene. Din punctul de vedere al domeniului de aplicare, nu am identificat nici o problemă când vine vorba de folosirea acestui registru pentru combaterea terorismului, în ceea ce privește definirea unor infracțiuni grave, am ajuns la concluzia că această definiție este unor dificilă, ținând cont cât de dificil este pentru autoritățile vamale pentru a identifica aceste infracțiuni grave și am cerut de urmare autorităților vamale să depună eforturi suplimentare pentru identificarea acestor infracțiuni. Autoritățile din Canberra uh, au reguli specifice pentru care asigură un acces și mai limitat la datele cu caracter personal. Uh, Autoritățile din Australia au eliminat uh, elementele care nu se regăsesc la punctul 19 din anexele acordului și, în plus, am identificat că, din punctul de vedere al uh, clauzelor de salvgardare din acord privind uh, pasagerii, acestea se pun în aplicare fără niciun fel de discriminare când vine vorba de naționalitatea sau țara de reședință a persoanei respective evalua și uh, monitorizarea, evaluarea făcută de autoritățile australiene au confirmat concluziile noastre. Din punctul de vedere a informațiilor uh, sensibile, autoritățile din Australia au confirmat că asemenea date nu au fost folosite niciodată în procesul de punere în aplicare a acestui acord. Din punctul de vedere al siguranței datelor, putem confirma că autoritățile din Australia dispun de un sistem cuprinzător uh, și fiabil um, zona în care se regăsesc uh, aceste date este bine uh, protejată și există sisteme necesare, sistemele adecvate care reglementează accesul la aceste date și există și un proces de raportare a utilizatorilor care accesează datele respective. În ceea ce privește supraveghere și um, răspundere, prin acord se precizează că autoritățile din Australia trebuie să respecte prevederile acestui uh, acord. Autoritatea australiană a desfășurat un audit formal în octombrie 2012 prin care s-a analizat uh, gradul de respectare a acestui acord și am aflat că un alt audit este tocmai în desfășurare. Autoritățile din Australia ne-au informat că niciun pasager nu a depus vreo plângere în fața autorităților din Australia privind încălcarea uh, propriilor drepturi când vine vorba de procesarea uh, datelor cu caracter personal. Permiteți-mi să mă refer la uh, acces. Autoritățile vamale au primit uh, cereri de, de acces la datele personale, însă nici una dintre aceste cereri nu se referă la PNR, dar există oricum o procedură prin care se garantează un răspuns în răstim de 30 de, de zile. Și în fine, prin articolul 13 ne asigurăm că fiecare persoană are dreptul de a șterge sau de a corecta propriile date cu caracter personal și, din nou, autoritățile um, autoritatea competentă din Australia ne-a spus că există o procedură în Australia care trebuie să se desfășoare în răstim de 30 de zile și, din nou, nici, nici din acest punct de vedere nu au fost uh, înregistrate plângeri. În plus, există și o cale de atac pentru toate aceste evenimente. deci, Deși nu a fost cazul, există puse în, în, vigo, în, în vigoare toate căile de, de atac necesare. Din punct de vedere al accesului, autoritățile vamale ne-au confirmat că au recurs doar la metoda numită PUSH pentru a obține aceste date. Se recurge tot mai mult la un standard intern, GovMessage, pentru transmiterea acestor date. Echipa Uniunii Europene a făcut două recomandări menite să îmbunătățească și mai mult punerea în aplicare acestui acord. În primul rând, autoritățile vamale din Australia ar trebui să uh, să depoziteze pe, un, pe o perioadă cât mai scurtă de timp aceste date legate de activități uh, teroriste și activități infracționale și apoi uh, autoritățile australiene ar trebui să împărtășească Uniunii Europene datele obținute în urma uh, accesului la acest uh, registru. Și, în fine, concluzia raportului pe care ați văzut-o și dumneavoastră este că, din punctul nostru de vedere, acordul este pus în aplicare respectându-se condițiile precizate și Considerăm că autoritățile din Australia au respectat complet um, prevederile acestui acord. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să vă uh, prezint aceste informații și vă stau la dispoziție pentru informații. Vă mulțumesc, domnule Soreca, pentru aceste informații detaliate și acum dau cuvântul doamnei Infeld, fosta, rap, uh, fostul raportor. Soreca. Mulțumesc, doamnă președintă, și vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule Soreca, pentru prezentarea raportului dumneavoastră de evaluare. Cred că este foarte important pentru că este primul raport de evaluare pentru un acord nou în ce privește registrul privind numele pasagerilor și este vorba de un acord cu Australia care Uh, este un minim acceptabil. De atunci însă noi uh, am adoptat și un alt acord care nu se mai rezumă la niște standarde minimale și dacă analizez lista altor state care solicită în clipa de față transferul de date PNR sau anunță această intenție, atunci mi se pare că este foarte important ca noi să avem reguli foarte bine. Mexicul, Rusia, Coreea, Japonia, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Qatarul uh, au început să colecteze asemenea uh, date privind uh, numele pasagerilor. Argentina, Cuba, Brazilia și multe altele de asemenea intenționează să facă acest lucru, deci este un subiect foarte important și sunt foarte bucuroasă dacă Comisia ajunge la concluzia că s-au făcut eforturi semnificative pentru ca acest acord să fie implementat corect. În ce privește um, elementele critice pe care le-ați furnizat, uh, dumneavoastră ați spus că datele ar trebui să fie păstrate pentru o perioadă cât mai uh, scurtă posibil. Sunt uh, mirată pentru că, de fapt, este uh, un standard. De ce credeți dumneavoastră că autoritățile italiene ar putea să rețină aceste date pentru o perioadă mai lungă decât strictul necesar? În al doilea rând, Dumneavoastră vorbiți despre informațiile care provin din sistem și care ar trebui să fie mai bine partajate. De asemenea, este un principiu crucial pentru că, de fapt, această colectare de date trebuie să ne confere o mai mare siguranță. Um, eu sunt olandeză, mă gândesc uh, care poate fi punctul de vedere australian din acest punct de vedere. Să ne gândim uh, la um, avionul care um, a fost uh, până la urmă în Ucraina lovit de o rachetă. Eu cred că schimbul de informații, într-adevăr, trebuie să fie îmbunătățit privind registrul cu numele pasagerilor. După aceea, aici se vorbește despre îmbunătățirea acurateții datelor transmise. Sună foarte bine, dar ce înseamnă? Cei care, de fapt, sunt transportatori ar trebui să verifice acuratețea datelor. Eu cred că și aici este vorba despre un principiu. În acord se spunea că doar datele care au fost colectate în cadrul procesului de tranzacție comerciale trebuie să fie folosite. Nu autoritățile publice uh, trebuie să aibă responsabilitatea de verificare a corectitudinii datelor. Deci uh, eu uh, cred că din acest punct de vedere Comisia trebuie să fie conștientă de un program care există legat de corectitudinea datelor, pentru că așa s-a convenit cu partenerul australian. Și după aceea, ultima mea întrebare. Vor Uh, exista uh, uh, revizuirea la acestui acord la patru ani de la intrarea în vigoare a acordului pentru a vedea cum au fost respectate criteriile tehnice de punere în aplicare a acordului, dar și dacă există o justificare pentru uh, această uh, uriașă colectare de uh, date și dacă uh, se respectă și prevederile legate de reținerea datelor referitoare la uh, persoane. Deci, dacă la trei ani de acum în începând de acum, uh, se va face o evaluare a acordului, perioada de reținere a datelor de asemenea va fi analizată din punct de vedere al necesității aceste uh, rețineri de date, pentru că eu cred că este foarte important. Uh, trebuie să existe o asemenea verificare ritmică uh, deci, uh, ce va face Comisia ca să uh, garanteze că evaluarea uh, va fi făcută la modul cel mai serios? Pentru că Știți că circulă în clipa de față și o serie întreagă de zvonuri și anecdote în legătură cu modul în care o asemenea păstrare de date nu ar putea să uh, preîntâmpine uh, eventuale acte teroriste. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă Intfeld, domnul Kirchhoff. Și eu doresc să mulțumesc Comisiei pentru această prezentare și cred că uh, este foarte bine că avem ocazia să facem o analiză a acestui acord care um, este în funcțiune, pentru că existat și alte um, acorduri de acest tip. Chiar eu sunt raportor uh, în ce privește un asemenea registru cu numele pasagerilor. Trebuie să vă amintesc tuturor că avem amenințări globale și, asemenea, registre cu numele pasagerilor s-au dovedit a fi necesare. Sigur că cele care sunt în funcțiune au fost monitorizate, 14 state uh, membre ale Uniunii Europene au și aprobat fondurile necesare pentru întocmirea acestor registre. Deci uh, eu cred că uh, Asemenea, acorduri sunt importante, dar trebuie să verificăm dacă uh, regulile sunt cele corecte și se aplică în toate statele membre. Și, în final, aș spune că a fost o uh, prezentare cât se poate de serioasă. Uh, și uh, doamna Infeld a avut o întrebare specifică uh, care uh, este corectă. Ne dorim informații mai detaliate legate de anumite aspecte care au fost menționate astăzi, dar care s-ar putea să devină relevante și pe viitor în legătură cu PNR-ul. Deci, trebuie să existe niște acorduri uh, de bază care să funcționeze din acest punct de vedere și care să respecte punctele de vedere europene. Mulțumesc, spune președinta, intervenția următoare din partea domnului Albrecht. Înainte de toate, aș vrea să spun că acest raport nu se bazează uh, pe activitatea unei persoane care are competențe de investigație este o analiză făcută de către comisie și nu uh, pătrunde foarte mult în profunzime. Am uh, câteva observații de făcut dincolo de uh, cele spuse de doamna Infeld. Și vreau să știu în ce măsură aceste date sunt necesare, ele sunt utilizate mai degrabă ca fiind date secrete sunt până la urmă utile sau nu? Cred că ar trebui să ne răspundeți care sunt datele care sunt cu adevărat necesare. După aceea, în baza raportului, nu este foarte limpede cât de clar, nu este limpede către ce terți parteneri eh, sunt transferate aceste date pentru că ne eh, trebuie din acest punct de vedere informații clare legate de posibilul transfer de date către terți. Eh, eu cred că până la urmă, dacă toate statele pot să primească datele din Australia, nu mai este nevoie de alte acorduri cu uh, alți parteneri. Deci, aș vrea să știu și dacă uh, alte autorități din Australia, de pildă, serviciile secrete, uh, pot fi beneficiare ale acestor date uh, ar putea să solicite o perioadă mai lungă de reținere a acestor date, ceea ce mie mi s-ar părea că ar fi inacceptabil. Deci uh, sunt chestiuni esențiale care ar trebui să fie luate în seamă și mi se pare că uh, nu figurează în acest raport care a fost adoptat în iulie. Iarăși revin la acea hotărâre a Curții Europene în legătură cu reținerea unor date fără să existente. Uh, um, legate de uh, riscuri. Uh, asemenea, reținere contravine punctului 8 din Cartea privind drepturile omului, dar în acest raport nu se spune nimic despre asta. Nu ne spune Comisia cum va încerca să respecte această sentință, pentru că uh, Uh, cel puțin din punct de vedere al legislației europene, a uh, încălca o hotărâre a Curții Europene de Justiție este ilegal. Deci, uh, dacă cineva a cărui date au fost reținute pe nedrept, fără o justificare, se-ar adresa curții, noi, până la urmă, am putea fi declarați vinovați. Mulțumesc, doamna președintă, spune doamna Zipe. Pot să Eh, susțin eh, multe din spusele eh, lui Sofiei Infeld și ale lui Jan Philipp Albrecht. Și voi începe cu un proverb german, după aceea mă voi concentra pe două aspecte. Există un proverb german care spune că dacă două persoane fac același lucru, nu, rezultatul nu este același. Nu, dacă ehm, comparăm diversele acorduri în privind PNR-ul, vom constata că uh, rezultatul uh, nu este același, uh, pentru că există abordări foarte diferite, unele sunt mai prost concepute decât cel cu Australia în ce privește perioada de reținere a datelor. Iar în legătură cu raportul comisiei, aș spune că multe întrebări rămân deschise și că uh, formulările nu corespund în spirit 100% a ceea ce ne-am dorit noi. Noi am început dezbaterea prin intenția de a combate terorismul. Am dorit să depistăm potențialii teroriști pentru a-i împiedica să acționeze. Dar mă întreb în legătură cu uh, acordul cu Australia câți potențiali teroriști au putut să fie depistați, câte persoane au putut până la urmă să fie puse sub acuzare. Deci mă întreb cât de eficientă este o asemenea măsură. Se colectează sute de mii de date, dar efectul este oare unul uh, care să contribuie la o mai mare securitate? Pentru că eu sper că trebuie să, atunci când există bănuieli, să fie bănuieli justificate. Și mă întreb, cei bănuiți, ce fel de infracțiuni au comis? într-adevăr niște infracțiuni serioase care erau legate de acte teroriste sau nu pentru că eu cred că în baza ultimelor rezultate din acest punct de vedere trebuie să conștientizăm care este problema care ne preocupă. Iar în legătură cu discuția precedentă legată de așa numiții foreign fighters, mă întreb de ce mai numim asemenea luptători străini, când ei de fapt nu sunt luptători străini, sunt de pildă britanici care s-au convertit la islam, care s-au radicalizat și uh, noi ar trebui, în baza datelor PNR, să nu-i mai lăsăm să revină în țările noastre, dar eu cred că discuția ar trebui mai degrabă să aibă loc în statele membre, astfel încât aceste persoane să fie împiedicate să își aleagă un asemenea parcurs. Deci, eu cred că și în ce privește acordul cu Australia, nu toate lucrurile îmi sunt clare din acest punct de vedere. Mulțumesc, doamna Zipe. Mai avem alți alți cinci colegi care doresc să intervină și îi voi cita. Stevens, Guillaume, Foss, Ernst și uh, doamna Spinelli și închei uh, lista, pentru că mai avem 15 minute la dispoziție și mi-aș dori foarte mult ca uh, fiecare să respecte timpul de două minute de intervenție pentru a putea până la urmă să dăm cuvântul domnului Soreca pentru un scurt răspuns. Doamna Stevens. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mulțumesc, doamnă președintă. Am câteva întrebări în legătură cu acordul dintre Uniunea Europeană și Australia. Ce garanții există uh, în legătură cu uh, informațiile sensibile, pentru ca ele să nu fie păstrate, trebuie să ne gândim cum sunt definite aceste informații sensibile, Sunt de pildă, legate de anumite convingeri ale unei persoane, um, apartenența la diverse organisme, ca de pildă un organism sindical. Ce informații sunt păstrate și ce informații nu sunt uh, reținute. Aș vrea să aflu amănunte despre asta, pentru că noi ne dorim, de fapt, combaterea infracțiunilor mai grave, dar uh, câteodată uh, anumite informații sensibile fac parte din aceste intenții, altele nu. Sigur, când e vorba despre Uh, intenția de a te uh, asocia cu teroriștii care luptă în Siria, înțeleg. Dar uh, mă întreb, informațiile sensibile sunt păstrate pe termen lung sau nu? Uh, cum stau ele în uh, ce raport se află cu intențiile teroriste? Poate puteți să ne spuneți ceva despre asta. Ă, cum se poate garanta un bun echilibru între interesul de a combate terorismul și datele sensibile legate de persoană? și care, din acest punct de vedere, este raportul față de state terțe. Uniunea Europeană mai poate să exercite un control asupra transferului de informații atunci când sunt afectate state terțe, care ar putea fi urmările în aceste state terțe. Și statele terțe sunt obligate să respecte ceea ce s-a convenit în acordul cu Australia în legătură cu uh, registrul privind numele pasagerilor. Cum poate Uniunea Europeană să constate acest lucru? Să verifice, pentru că noi poate nu avem legături directe cu aceste state terțe, noi nu avem decât un acord cu Australia, dar cum stau lucrurile dacă se ajunge la un asemenea triunghi, dacă Australia transferă datele unor state terțe. dacă Uni Uniunea Europeană convine anumite controle cu Australia, ce va face Australia cu statele terțe? Mulțumesc, doamna Guillaume. Eh, Mulțumesc. Cred și eu că acest acord are importanță capitală pentru discuțiile care se desfășoară în Europa Bun, e un punct fundamental uh, al celor garanțiilor cerute. Aș dori însă mai multe precizări ce se întâmplă uh, cu uh, partajarea, punerea împreună a informațiilor. Mulțumesc, domnul Fost. Vielen Dank, Frau... Vă mulțumesc, doamna președintă. Am sentimentul că în acest, în acest mandat legislativ a trebuit să discutăm mai mult despre siguranță, pentru că nici încheierea acestui uh, acord cu Australia nu a îmbunătățit lumea până la urmă. Și văd că mergem în această direcție dacă dorim să combatem terorismul și infracționalitatea organizată. Nu vom avea altă opțiune decât de a prelucra cât mai multe date trebuie să avem totuși o prelucrare proporțională, să vedem cât de, marte, cât de departe dorim să mergem cu prelucrarea acestor date. Cu toate acestea, combaterea terorismului și a criminalității organizate nu este posibilă decât prin date, prin informații. Și eu consider că acest acord cu Australia, în urma declarațiilor făcute, funcționează bine. Pe de altă parte, există și unele puncte la care cred că ar trebui să fim mai atenți pe viitor, um, ceea ce a spus domnul Albrecht în legătură cu accesul țărilor uh, terțe, apoi cele spuse de doamna Infeld, uh, precizia, cât de precise sunt toate aceste date și care este procesul de transmitere a lor mai departe, dar oricum, consider că am reușit să găsim o cale fiabilă care permite găsirea unor uh, soluții și acum cred că tot ce, tot ce ne mai rămâne de făcut este să ajustăm pe aici pe acolo sistemul general. Și apoi, ceea ce trebuie îmbunătățit, cred că trebuie să fie luat în uh, considerare și de uh, Comisia Europeană, astfel încât să îmbunătățim toate punctele care, într-adevăr, pot fi îmbunătățite. Vă mulțumesc, doamna Ernst, ale cuvântul. Vă mulțumesc. În primul rând ne bucură faptul că avem în fața noastră un asemenea raport care nu schimbă însă nimic. Um, în, nu schimbă cu nimic utilitatea acestui, uh, PN, acestui acord uh, PNR Utilitatea acestui acord nu este dovedită prin absolut nimic. Mă întreb câte atacuri teroriste au fost împiedicate în urma acestui acord, câte aeron- aeronave au putut fi salvate de la a fi aruncate în aer. Deci nu văd care este utilitatea acestui acord. Și pentru mine, mie mi se pare că creăm un monstru tot mai mare de date Uh, ne dorim să încheiem acorduri și cu alte state, acorduri pentru care nu există niciun fel de justificare întemeiată și rămânem cu această întrebare. Ce se întâmplă până la urmă cu aceste date? Și nu am primit până acum niciun răspuns la această întrebare. Nu am primit niciun răspuns din punctul de vedere al perioadei pentru care vor fi salvate aceste date, ce se întâmplă cu transmiterea acestor date unor entități terțe, uh, și se pune întrebarea dacă avem motive să subminăm drepturile fundamentale. Apoi, ținând cont de decizia Curții Europene de Justiție privind uh, uh, prelucrarea și salvarea, depozitarea datelor cu caracter personal, mi se pare puțin uh, mi se pare puțin că acordăm prea puțin timp acestei uh, uh teme Cred că este nevoie să examinăm foarte critic toate aceste acorduri care au o legătură cu uh, stocarea datelor de caracter personal. Și al treilea punct, Australia uh, Australia, mă întreb, m-am întrebat întotdeauna de ce are nevoie de un acord uh, privind uh, registrul numele pasagerilor. Din păcate nu prea am înțeles acest lucru, uh, rămâne un punct deschis pentru mine. Mulțumesc, doamna Spinelli. Eh, sarò brevissima. Foarte pe scurt, pentru că Doamna Cornelia Enst a spus deja esențialul și sunt de acord cu ea. La fel și domnul Albrecht, doamna Sipa. Aș dori doar să adaug faptul că la ultimul Consiliu European din 30 august s-a făcut uh, recomandarea ca acest acord cu Australia să fie adoptat cât mai curând posibil. Și mai apoi, doamna comisar Malmström a dat de înțeles că acest acord ar constitui un model al unui posibil viitor acord european în legătură cu colectarea și păstrarea datelor. E un lucru important. Uh, pentru migranți, uh, din punct de vedere al doamnei Martă. Mi-am și ce a spus domnul vicepreședinte Albrecht și știm că există o sentință foarte precisă a Curții de Justiție din 8 aprilie privitoare la păstrarea datelor uh, care e interzisă după trecerea unei anumite perioade de timp. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul care are din nou cuvântul. Vă rog să încercați să răspundeți subțint pe cât posibil. Mulțumesc, doamnă președinte, și voi încerca să vă dau din nou informații detaliate, începând cu doamna Entfeld, fostă raportoare, ei mulțumesc pentru cuvinte. Cuvintele sale și suntem de acord că este un acord model, vrem să spunem asta foarte clar. Noastră v-ați referit la două puncte în legătură la pro- cu propriile noastre recomandări, când am spus că am invitat uh, autoritățile vamale uh, australiene să păstreze cât mai puține de aceste date nu mă refeream la articolul 16, când acordul permite uh, păstrarea datelor pentru uh, anumite anchete și atunci uh, autoritățile vamale pot păstra aceste date fără, a, fără un termen precis. Însă noi uh, le uh, solicităm să le uh, șteargă imediat după încheierea anchetei. Nu vorbim de acel termen de 5 ani în legătură cu partajarea informațiilor. De asemenea, solicităm autoritățile australiene să uh, procedeze conform acordului. Probabil știți că am avut un atelier la începutul acestui an, deci după revizuirea comună, unde printre alții am invitat și pe experții australieni împreună cu statele membre, dar și pe cei de la Europol, Eurojust, și a existat un acord uh, ca autoritățile vamale uh, australiene să partajeze informațiile și vreau să spun că informațiile acestea trebuie să fie trimise și primite de oameni care le înțeleg. Și în statele membre sunt puțini cei care au uh, unități de analiză a pasagerilor, a identității pasagerilor. Sigur că în timp uh, lucrurile se pot îmbunătăți în legătură cu uh, fiabilitatea datelor. Nu cunoaștem acest program, așadar vom reveni cu informații ulterior în legătură cu următorii trei ani pentru revizuire. Sigur că nu vom aștepta până în ultimul moment ca să începem o evaluare a eficienței inclusiv în ce privește perioada de uh, păstrare datelor. Vă informez că serviciile Comisiei participă acum în mod constant uh, la activitatea OACI, IATA, uh, există acorduri deja, ne sunt parteneri, am primit mai multe informații și în legătură cu modul în care se pun în aplicare aceste acorduri, dincolo de revizuirea comună pe care o facem în legătură cu punctele critice ale transferurilor, aș dori eh, să intru în detalii, îmi cer scuze, dar trebuie să mă întorc la raport, acolo unde se spune clar că autoritățile vamale au declarat că nu au transferat niciun fel de date personale PNR primite conform uh, acordului către vreo țară terță. Asta se spune la pagina 16 a acordului. Ei menționează că au făcut un schimb cu anumiți parteneri, uh, un schimb de profiluri de risc, uh, de exemplu în legătură cu traficanți de drog, dar nu a fost făcut niciun fel de, dat, de schimb de date uh, PNR cu țări terțe. În cazul unui transfer, ceea ce nu s-a, care nu s-ar fi produs conform acordului, oricum aș dori să vă reamintesc că țările terțe care primesc acele date cu caracter personal trebuie să respecte prevederile acordurilor Eh, la fel ca părțile sale. În final, în legătură cu utilitatea și necesitatea acestea, poate citi raportul, ați citit și anexa C, unde există o listă a cazurilor de infracțiuni grave și cazuri de terorism, sigur, cu păstrarea anonimității persoanelor, cazuri care au fost rezolvate sau preîntâmpinate datorită utilizării datelor PNR și, în final, în legătură cu caracterul sensibil al unor date, după cum a spus doamna Stevens, datele sensibile, conform acestui acord, uh, sunt imediat înlăturate și șterse și am identificat asta în raport, după cum s-a menționat foarte clar în intervenția mea. Vă mulțumesc, doamna președintă, pentru atenție. Uh, mulțumesc, domnule Soreca. Doamna Entfeld, a cerut cuvântul, dar vă rog, doar un, o jumătate de minut. Da, în primul rând, uh, m-a interpelat ce a spus în legătură cu cea de-a doua revizuire după patru ani. Nu sunt uh, convinsă cum IATE și OACI pot participa. Eu cred că trebuie făcută revizuirea conform elementelor menționate de doamna Sipal. Cât de sigur va fi? Domnul Fos a spus că de când am adoptat uh, acest acord, lumea a devenit mai periculoasă. Deci nu știu dacă a fost ironic sau nu, dar uh, mai important, în legătură cu partajarea datelor analitice, vorbeați de unitățile pentru informațiile privitoare la pasageri. Nu, noi vorbim de partajarea datelor care deja au fost analizate cu indicația riscurilor. Acestea trebuie partajate nu cu aceste unități, ci cu autoritățile de poliție, de uh, um, informații. Deci aceste lucruri trebuie evaluate. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă rog! Mulțumesc, eh, doamnă președinte, spune domnul Soreca. Nu vreau să eh, o las pe doamna Intfeld fără un răspuns. În legătură cu următoarea revizuire, ce am spus eh, eu, că într-adevăr OACE și IATE participă cu grup, un grup, la un grup de lucru și ne-am întâlnit cu australienii, canadienii, americanii și cu alții și așa, astfel încât putem în mod constant să ne întâlnim cu ei și să vorbim despre modul în care sunt puse în aplicare acordurile. Deci nu doar pe durata revizuirii comune, care, după cum știți, are loc o dată la 18 luni, ci în mod constant la fiecare 3 luni. Al doilea punct, poate n-am spus eu destul de clar, eh, dar suntem de acord. Vorbim despre date analitice care trebuie partajate cu autoritățile de poliție din statele membre, dar de asemenea cu Europol și Eurojust. Este exact uh, ceea ce am cerut noi uh, din partea Australiei. Mulțumesc, domnule Soreca, pentru toate informațiile și cooperarea și mulțumim și uh, colegilor pentru participarea activă la această sesiune de dimineață. Vom continua la 14.30 cu doamna comisară Malmström și vă urez poftă bună. Mulțumesc!